Mr. Dear colleagues, please be seated so that we can start the meeting. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea. Thank you very much. So let me open today's meeting of Haideți să începem reuniunea de astăzi a comisiilor Econ și Ocupare. Avem un singur punct pe ordinea de zi. Însă să adoptăm în primul rând ordinea de zi. Văd că nu există niciun fel de plângeri sau observații, deci putem trece la primul punct. Dialogul economic și schimb de opinii privind uh, analiza anuală a, a creșterii și raportul um, de alertă împreună cu uh, vicepreședintele Valdis Dombrovski și cu domnul Pierre Moscovici. Îl înlocuiesc pe președintele Gualtieri, care va sosi imediat. Dragi colegi, în primul rând aș dori să spun bun venit vicepreședintelui uh, Dombrovski și domnului comisar Moscovici la acest dialog economic privind anul, analiza anuală a, a uh, creșterii pentru anul 2018 is part of our accountability framework laid down in the six-pack regulation. Este discutarea um, anuale a creșterii, uh, se întâmplă în uh, fiecare an, ține de uh, competențele Comisiei ECON în mod specific, prin uh, intermediul dialogului econom- eh, economic, raportorii și raportorii din uh, umbră, care se ocupă de rapoartele din propria inițiativă privind analiza anuală a creșterii și raportorilor din uh, Comisia de Ocupare, să aibă un schimb de opinii cu Comisia Europeană în pregătirea rapoartelor respective. Anu- analiza anuală a creșterii pe anul 2018 lansează semestrul european, prezentând prioritățile cuprinzătoare din punct de vedere economic uh, pentru Uniunea Europeană. Așa cum s-a întâmplat și în anul trecut, a fost uh, publicată și o recomandare pentru recomandarea Consiliului în ceea ce privește politica economică dedicată zonei euro pentru a mai a ajunge la o mai bună integrare a zonei euro în semestrul european. Procedura pe care o vom respecta este următoarea. O să avem uh, inter- intervenții din partea celor doi uh, invitați, cărora le cer ca împreună să nu depășească 15 minute, după care o să avem o rundă de întrebări și răspunsuri la care vor participa raportorii din partea comisiilor noastre. Bine ați venit și dau cuvântul în primul rând domnului Dobroschis. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, așa cum s-a spus deja, Comisia Europeană a adoptat uh, săptămâna trecută pachetul de toamnă privind semestrul european, ceea ce marchează demararea semestrului european pe anul 2018. Din acest pachet face parte analiza anuală a creșterii, care prezintă prioritățile economice și de politici sociale pentru anul viitor, raportul privind mecanismul de alertă, care evaluează riscurile de dezechilibre cu care se confruntă anumite state membre, Uh, proiectul de raport privind uh, ocuparea și răspunsurile din punct de vedere politic a statelor membre, propunerea de a adopta orientări generale uh, legate de pilonul european a drepturilor sociale și recomandările privind zona euro, în plus 18 avize privind proiectele de buget ale statelor care au Uh, moneda euro însoțită de o comunicare uh, umbrelă. Deci această comunicare are loc în contextul uh, unei puternici redresări economice. Toate statele membre ale Uniunii Europene au creștere economică. Ocuparea a ajuns la niveluri uh, nemai întâlnite și am ajuns aproape la niveluri dinaintea crizei din punct de vedere al ratei șomajului. Încrederea este cea mai mare din uh, ultimii 10 ani, investițiile și-au revenit și situația finanțelor publice s-a îmbunătățit de asemenea. Acest lucru a demonstrat că am găsit bine prioritățile definite în trecut, concentrându-ne pe investiții, pe uh, politici fiscale uh, sănătoase și cred că ar trebui să păstrăm uh, această cale pentru că uh, ne confruntăm în continuare cu provocări importante. Maturitatea redresării economice este diferită de la un stat la altul. În anumite uh, state membre există în continuare un grad mare de șomaj în rândul uh, tinerilor și sistemul bancar se confruntă cu câteva puncte vulnerabile în continuare. Însă redresarea economică ne oferă oportunitatea de a rezolva Um, provocările cu care ne confruntăm și să ajungem la o economie mai rezilientă care să poată fac, face mai bine uh, șocurilor economice. Trebuie de asemenea să consolidăm uh, convergența. Economiile trebuie să uh, crească mai mult și creșterea trebuie să aibă un caracter mai inclusiv. Pentru acest lucru avem nevoie de reforme care să se concentreze pe echitate și pe Inclusivitatea Pe termen lung, creșterea productivității este singura posibilitate de a spori standardele de viață. Pentru acest lucru trebuie să investim nu doar în infrastructură, dar și în capitalul uman, în cercetare și în inovare. Recomandăm de asemenea statelor membre să acorde prioritate mai mare productivității și potențialului de creștere economică prin reforme structurale. Avem nevoie de piețe ale, a muncii Uh, mai echitabile și mai, bune, mai bine func- uh, funcționabile și avem nevoie de sisteme um, echitabile care să țină seama și de evoluțiile viitoare din punct de vedere demogra- demografic. Asemenea, reforme sunt importante mai ales pentru statele membre care acum își corectează dezechilibrile macroeconomice. Vedem că există Um, o tendință de corectare a dezechilibrilor de cont uh, curent. Cu toate acestea, există da, niveluri de datorii prea mari în anumite state membre, ceea ce afectează în mod negativ uh, redresarea economică. Știm că pentru reforme structurale este nevoie de uh, capital politic și că trebuie să fie implicate și fonduri bugetare uh, Uh, importantă și că fac necesară o expertiză pentru a le pune în aplicare. Tocmai de aceea am creat un program uh, dedicat reformelor structurale prin care putem să oferim sprijin țintit statelor membre dacă acestea uh, cer acest ajutor în uh, crearea și punerea în aplicare acestor reforme structurale. Deja sprijinim mai mult de 150 de proiecte de reformă, Pentru noul ciclu am primit mai mult de 440 de uh, cereri de ajutor, ceea ce înseamnă că capacitatea noastră bugetară dedicată acestui program este depășită de 5 ori față de cum prevăzusem uh, până acum. Avem nevoie în continuare de o politică fiscală uh, responsabilă Comisia Europeană insistă asupra necesității de a găsi echilibrul potrivit între a sprijini creșterea economică și garantarea finanțelor publice durabile. Uh, trebuie să fie reduse datoriile publice și să fie construite um, rezerve bugetare, trebuie să se îmbunătățească colectarea taxelor, cheltuielile publice de asemenea trebuie să devină mai bine țintite uh, stimați eurodeputați, acordăm o atenție tot mai mare ocupării și aspectelor uh, sociale. Plecăm de la pilonul european pentru drepturi sociale proclamat în urmă cu două săptămâni la summitul social de Göteborg și în acest context permiteți-mi să mulțumesc contribuției Parlamentului European, în mod special raportoarei doamna Maria Joao Rodriguez. În pachetul nostru propunem să modificăm orientările generale de ocupare, tocmai pentru ca acestea să fie aliniate acestui uh, nou pilon social. Performanțele statelor membre sunt uh, evaluate pornind de la 14 indicatori uh, importanți și din punct de vedere social. În ceea ce privește recomandările pentru zona euro, acesta se concentrează pentru, pe aspectele cheie care permit o bună funcționare a acestei zone. Cerem o creștere durabilă și inclusivă, care să ducă la un, mai, un grad mai mare de uh, reziliență. Uh, cerem respectarea poziției fiscale durabile pe termen uh, mediu, pentru că doar așa o să ajungem la echilibrul potrivit între uh, creșterea economică și durabilitatea finanțelor publice. Pentru uh, membrele zonei euro, dar nu doar pentru aceste state, este importantă definitivarea Uniunii Economice și Monetare. Trebuie să profităm de această perioadă uh, favorabilă din punct de vedere economic pentru a defin, uh, definitiva Uniunea uh, bancară și Uniunea Piațelor de Capital și uh, în, în curând o să uh, venim cu propuneri noi din, din, din acest punct de vedere. Acordurile interguvernamentale ar trebui să fie Um, încadrate în achiul uh, comunitar. Mecanismul european de stabilitate, de exemplu, ar trebui să se transforme treptat într-un fond, uh, fond monetar internațional, ceea ce ne va permite să facem mai bine față crizelor uh, viitoare și vom veni și cu propuneri concrete privind crearea unui buget al zonei euro Vom continua cu programele de asistență din punctul de vedere al reformelor uh, structurale, programul de convergență dedicat statelor membre care doresc să adere la um, zona euro și o funcție de stabilizare uh, din punct de vedere fiscal. Aici am, pre- am prezentat în luna mai uh, trei opțiuni o, un mecanism de protecție a investițiilor în primul rând, fără de care creșterea viitoare economică ar avea de, de suferit, uh, un fond dedicat uh, ocupării și un fond pentru situațiile de rezervă. Însă, întărirea arhitecturii Uniunii Economice și Monetare nu, pot înlocui, nu poate înlocui uh, reformele structurale pe plan național. Convergența începe în statele membre și în acest punct de vedere semestrul european are o importanță foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru această introducere. Dau acum cuvântul uh, domnului comisar Moscovici. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor uh, deputați și mă bucur foarte mult să pot participa astăzi la această nouă ediție a dialogului economic cu comisarul Dombrovskis, pentru că este o etapă esențială pentru transparența și democratizarea acestui proces. Pachetul nostru ține cont de toate discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, cu Consiliu, care este o instituție foarte importantă de asemenea în acest proces, cu partenerii sociali, Sper ca această, acest pachet să îl considerați oarecum și puțin al dumneavoastră și anul acesta capătă o importanță deosebită. De ce? Pentru că, în primul rând, reflectă baza europeană a drepturilor sociale care a fost convocată la, și, de asemenea, declarate la Göteborg și de asemenea și pregătirea unui pachet pe Uniunea Economică și Monetară pe care trebuie să o aprofundăm. Permiteți-mi, vă rog, să revin asupra celor mai importante puncte cheie ale pachetului. Prioritatea noastră este ca acum să garantăm că creșterea la care vor să adere toate statele membre să fie una durabilă și mai ales să profite toată lumea de ea. Este clar că nu este corect să ne gândim numai la creștere, ci la o creștere inclusivă, la o creștere uh, care să fie împărțită între toți. Pentru aceasta avem mai multe elemente în pachet. Am prezentat mecanismul pe, uh, am, raportul pe mecanismele de alertă. Știți exact că și pe uh, site-ul nostru găsim uh, multe informații despre dezechilibrele macroeconomice și acest instrument ne ajută să le combată. Condițiile economice se ameliorează în întreaga Europa, ceea ce ne facilitează într-adevăr sarcinile. Însă numărul de uh, țări pentru care e nevoie de un bilanț mai aprofundat este de 12 unul mai puțin decât anul trecut, când uh, am constatat, de exemplu, că Finlanda nu mai se confrunta cu acest dezechilibru și sigur că alte țări trebuie să iasă din procedură în curând. Raportul acesta însă amintește totuși amploarea dezechilibrelor care sunt create mai ales de criza financiară și care rămân provocări majore pentru economiile noastre, mai ales următoarele. Nivelul de îndatorire privată și publică rămâne foarte ridicat în anumite state membre, ceea ce ipotechează cumva capacitatea lor de a investi pe viitor viitor. Apoi, împrumuturile non-performante fac parte din această moștenire a crizei și reducerea um, stocului de datorii externe uh, durează destul de mult. Este necesar de aceea să ne confruntăm uh, din perspectiva competitivității pentru a vedea care este soluția cea mai bună. Propunem așadar că aceste 12 țări să fie un, uh, să fie, facă parte dintr-un bilan uh, aprofundat și aceleași pe țări au fost confruntate și ca uh, înainte cu dezechilibre, cum ar fi Germania, Bulgaria, Cipru, Croația, Spania, Franța, Irlanda, Italia, țările de jos, Portugalia, Slovenia și Suedia. Este clar că pentru alte țări considerăm că un bilan profund este necesar, nu este necesar acum la momentul de față, însă totuși rămânem vigilenți. Totuși, constatăm în continuare că este nevoie de eforturi uh, suplimentare din partea țărilor care au un excedent destul de, uh, al contului curent destul de ridicat pentru ca să permită tocmai um, o ajustare a zonei euro. Deci noi mai renoim odată apelul nostru către aceste țări, ne gândim aici mai ales la țările de jos și la Germania, pentru ca să poată să um, folosească pozitiv excedentele lor pentru ca să poată să susțină cererea internă și uh, nevoia de investiții. Este în interesul lor propriu, dar este și în interesul întregii zone euro. Comisia va prezenta un bilanț aprofundat în cadrul rapoartelor anuale pe țară în februarie 2018. Câteva cuvinte acum despre recomandarea care se referă la politica economică a zonei euro ca atare. Pentru prima dată anul acesta, Recomandările noastre invită statele membre să-și intensifice eforturile în lupta împotriva optimizării sau planificării fiscale agresive. Bineînțeles, în calitate de comisar pentru fiscalitate, eu mă bucur de acest lucru. Și vreau să notez că instituția dumneavoastră este extrem de activă lângă noi în domeniul fiscal, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră, de exemplu, participă la activitățile Comisiei PANA, care sunt pentru noi o mare sursă de inspirație și de consolidare a acțiunii. Dumneavoastră cunoașteți care sunt mizele uh, activității și trebuie de aceea să facem noi legăturile după aceea cu procedurile celelalte din semestrul european. Nu putem să deconectăm, și nimeni nu o face, probabil într-o țară membră, bugetul cu fiscalitatea. Cetățenii noștri nu ar înțelege de ce li se cere să se pregătească de provocările globalizării sau de transformarea tehnologică și că în același timp se închid ochii în fața unor uh, venituri care uh, ies din schema bugetară și din investițiile de care avem nevoie. Apoi, două puncte trebuie să fie puse în lumină. În primul rând, Comisia recomandă o orientare bugetară neutră din punct de vedere global pentru întreaga zona euro. Noi considerăm că creșterea are nevoie mai puțin de susținere bugetară ca anul trecut, dar credem că ar fi puțin prudent să considerăm că s-a solidificat cu totul și deci că putem să renunțăm la ea complet. Apoi mai ne gândim și la politici care să susțină o creștere inclusivă și care încurajează convergența. Aceste teme știu că pentru Parlamentul European sunt foarte importante și ați amintit importanța lor chiar în ultimele rapoarte și vreau să vă mai asigur că suntem lângă dumneavoastră pentru aceasta. Mai precis, avem recomandări și pentru țări care sunt, variază însă aceste recomandări în funcție de situația lor, dar invităm toate statele membre să-și îmbunătățească productivitatea și să adopte reforme care favorizează crearea de locuri de muncă de calitate și subliniez cuvântul calitate, accesul la piața muncii și care susțin în același timp protecția socială și includerea. Noi invităm pe cei care prezintă un deficit al contului curent sau au o datorie externă foarte ridicată să facă tot posibilul pentru ca să-și amelioreze competitivitatea. Nimeni nu poate să se mulțumească cu o situație în domeniul acesta care să fie mediocră și, așa cum s-a întâmplat și pentru raportul nostru pe mecanismul de alertă, noi uh, cerem țărilor care au uh, excedente foarte ridicate la conturile curente să uh, promoveze creșterea salariilor și, e foarte important, și să stimuleze investițiile și cererea internă. Deci, pe scurt, noi ce am vrea este ca această creștere pe care am regăsit-o în Europa și care este cea mai ridicată de 10 ani să fie profitabilă pentru toți, să fie solidă și să se pună accentul pe investiții cei care au o datorie ridicată trebuie să facă tot posibilul pentru a elibera spațiul fiscal care le va permite să investească și cei care au o marjă de manevră bugetară mai mare ar trebui să o folosească tocmai pentru ca să susțină investiții care sunt în profitul cetățenilor. În ambele cazuri, oricum, investițiile sunt soluția putem să revenim asupra provocărilor în a doua parte a schimburilor noastre de opinii de astăzi, care vo, unde vom vorbi despre avizele pe proiectele de bugete naționale. Oricum, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata alături cu Valdis, alături de Valdis să vă răspund la toate întrebările pe care le aveți pentru mine sau pentru dânsul. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, merci, comisionar. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc foarte mult amândurora pentru introducerile pe care ni le-ați prezentat și pentru că ați respectat complet timpul acordat. Acum, în prima rundă de întrebări, aș dori să cer raportorului de la Econ pentru um, Annual Growth Survey, pentru AAC și uh, raportorul de la EMPL să ia cuvântul, însă unul dintre ei nu poate să fie aici pentru că este în spital, dar avem pe Pedro Silva Pereira de la SCD care îl, rep- îl va reprezenta. Aveți trei minute, vă rog, acum pentru ca să vă faceți comentariile și să puneți întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar, în numele raportorului și grupului nostru, aș dori să încep prin a spune că dialogul între Parlamentul European și Comisia Europeană este un dialog foarte important pentru a avea un semestru european mai democratic și deci pentru a avea o, o politică mai democratică, economică și fiscală în zona euro. Suntem bucuroși să vedem o îmbunătățire a situației economice și luăm la cunoștință faptul că așa numitul triunghi între investiții, reforme structurale și uh, politici fiscale responsabile pare să dea roade. Cu toate acestea, am vrea de asemenea să spunem că salutăm faptul că în comunicarea dumneavoastră se face referire la măsuri adiționale necesare pentru a îmbunătăți investițiile, pentru a îmbunătăți outputul economic, rezultatele economice. Însă, o baz- dacă ne bazăm prea mult pe politica monetară, nu va fi suficient. Din contră, trebuie să ne așteptăm la schimbări la politica monetară în viitor și avem nevoie de aceea de o politică fiscală mai susținută. În același timp, prezentarea pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră despre criza anuală a creșterii uh, este foarte edificatoare pentru că se propune o um, propuneți și vorbiți despre o situație neutră din punct de vedere fiscal pentru 2018. Pentru mine însă este o Uh, informație surprinzătoare, pe de-o parte, pentru că Comisia Europeană a sugerat, a sugerat opusul anul trecut, a sugerat mai degrabă o politică expansionistă bugetară și Comisia Europeană a spus chiar că în lumina redresării foarte lente și a riscurilor este o, o posibilitate ar fi o um, abordare expansionistă. Comisia Europeană a cuantificat chiar nevoia unei extinderi de vreo până la 0,5 din PIB uh, pentru zona euro și a considerat-o uh, chiar ca țintă pentru 2017. Eu mă întreb însă dacă schimbarea din situația economică este chiar atât de mare încât să explice o astfel de schimbare în poziția politică a Comisiei. Comisia Europeană cere un poziție neutră fiscală în momentul de față, având în vedere că am avut-o la fel în 2017 și 2018 va fi la fel. Deci, uh, aceasta e prima mea întrebare. Apoi, aș dori să spun că salutăm, bineînțeles, faptul că Comisia Europeană cere ca statele membre care au marjă fiscală să facă mai multe, să investească mai mult, să contribuie mai mult la creșterea economiei europene, dar pare că acestea nu prea ascultă. Deci aș vrea să-i întreb pe comisari ce pot ei să facă și ce, ce au de gând să facă pentru ca recomandările atât de importante pentru creșterile economice în zona uh, euro să poate să fie urmate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări concrete și specifice. Urmează raportorul din partea Comisiei Empel, domnul Heckman. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, stimate președinție, stimați uh, invitație. Comisia a dat publicității analiza anuală la creștere, unde am văzut câteva semne pozitive. Constatăm că crește și ocuparea, scade sărăcia și și șomajul, dar uneori avem senzația că aceste lucruri nu se simt peste tot în Uniune la fel. Nu există peste tot uh, îmbunătățiri în ceea ce privește ocuparea și situația socială. Există în continuare un șomaj mult prea ridicat, mai ales în rândul tinerilor. Și Asta în condițiile în care combaterea șomajului în rândul tinerilor a fost o prioritate. Mă bucur că există o inițiativă în acest sens și întreb cum ați vă propune să susțineți statele membre să facă reforme, dar uh, reforme care se potrivească și cu piața muncii. Știm că pe de o parte avem uh, deficitul, dar uh, și un șomaj foarte ridicat uh, pentru tineri sau uh, o inconcordanță între cerere și ofertă pe piața muncii. În multe regiuni din Uniunea Europeană lipsesc uh, persoanele calificate. Eu cred că este unul din obstacolele cele mai mari uh, pe viitor. Iar pe de altă parte avem și regiuni unde șomajul este foarte ridicat. Care consideră Comisia că ar trebui să fie propriul rol pentru a susține um, aceste regiuni cu instrumentele de care dispune astăzi? Pentru că este vorba aici despre piața muncii. Și pe piața muncii nu avem de a face doar cu o piață a angajatorilor, ci și cu o piață a angajaților. Pentru a scădea șomajul avem nevoie de investiții și reforme structurale pentru a ușura crearea de locuri de muncă, însă trebuie investit și în tehnologii noi, pentru că acestea au potențialul de a stimula productivitatea și de a atrage după sine mai multe investiții. Avem uh, în acest sens fondul EFSI, dar și fondurile structurale ar trebui folosite în acest sens. Ar trebui folosite ca susținere pentru a ne asigura că se fac investițiile necesare pentru reducerea dezechilibrelor uh, sociale și teritoriale. Trebuie să fim conștienți și de schimbările demografice demografice care afectează o serie întreagă de regiuni și aș dori să solicit Comisiei și statelor membre să aibă o abordare holistă, să se îngrijească ca să se creeze stimulente pentru ca oamenii să rămână activ mai mult timp și, și de asemenea stimulente pentru a putea împăca viața, viața privată și Uh, cea profesională. Este important să existe și concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului și am să ajung imediat la final, spune vorbitorul. Cred că trebuie create și altă infrastructură și în domeniul social. Mulțumesc. Avem acum 8 minute pentru reacții din partea distinșilor noștri invitați. Pentru început îl invit la microfon pe domnul vicepreședinte Dombrovskis. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebările pe care le-ați formulat, în special în ceea ce privește prioritățile generale în domeniul politicii economice. Și noi considerăm că este nevoie de un mix între investiții, reforme structurale. În ceea ce privește investițiile, am constatat că acestea s-au revigorat doar în ultimii doi ani, deci e nevoie de mai multe eforturi pentru a îmbunătăți sustenabilitatea investițiilor și creșterea volumului acestuia. Și în acest sens folosim fondul pentru investiții strategice, dar și fondurile structurale și de investiții joacă un rol important pentru consolidarea investițiilor, pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, astfel încât să atragă mai multe investiții private. În ceea ce privește politica monetară și zona euro uh, și abordarea pentru zona euro, recomandăm în momentul de față o abordare neutră pentru a echilibra nevoia de a susține creșterea pe de o parte și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, în special în țările cu un nivel al datoriei publice ridicat și cu deficite ridicate. Și, într-adevăr, au existat discuții anul trecut de a avea o abordare ușor uh, expansionistă, însă redresarea economică continuă, chiar se învigorează. Tocmai ne-am îmbunătățit previziunea economică pentru viitor. Deci, în acest moment, considerăm că o abordare neutră din punct de vedere fiscal este cea mai recomandată, poziție susținută și de Consiliul, recent, Consiliul uh, Fiscal recent creat. Apoi, în ceea ce privește întrebările legate de susținerea ocupării, în special în rândul tinerilor, a fost una din primele inițiative ale acestei comisii de a oferi susținere suplimentară pentru uh, ocuparea tinerilor, este vorba de garanția pentru tineret. S-a pus întrebarea cum anume putem întări legătura între piața muncii și sistemele de educație. Și tocmai despre asta este vorba în noua noastră agendă privind competențele și anume de a ne asigura că instruirea, în special cea profesională se orientează după cererea de pe piață. Și știți că în momentul de față lucrăm intens pentru a implementa diferitele inițiative din agenda noastră pentru competențe. Săptămâna trecută chiar a fost așa numită săptămână a competențelor, unde am discutat chestiuni care țin de viitorul acestor inițiative. Apoi, în ceea ce privește nepotrivirea între șomaj și cererea de pe piața muncii, cred că aici există două abordări, una structurală și, și aici venim cu agenda pentru competențe, pentru ca oamenii să dispună de competențele necesare pentru ceea ce se cere pe piața muncii și o altă discuție e cea despre mobilitatea forței de muncă, dar când discutăm acest lucru trebuie să ținem cont și de factori precum fuga creierelor, în special uh, în rândul tinerilor, pentru că atunci când tinerii calificați pleacă din anumite regiuni, acest lucru afectează acele țări și regiuni. M-aș opri aici Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul comisar Moscovici. Am să revin asupra abordării uh, fiscale neutre în mare parte. Da, lucrurile s-au schimbat față de anul trecut. Anul trecut am estimat că se impunea să susținem creșterea pentru că era încă fragilă și chiar am considerat că e nevoie să o face mai solidă prin uh, susținere fiscală. De aceea, Comisia a propus uh, o abordare pozitivă pentru zona euro de 2,5%. Însă aici se pune observație. Acest lucru nu a fost acceptat de Consiliu, de Eurogrup și, în final, Consiliul de pe atunci a menționat o abordare neutră din punct de vedere fiscal. De fapt, ați avut dreptate pentru că poziția generală fiscală anul trecut a fost ușor pozitivă. Iată de ce probabil am avut o creștere care ne depășit așteptările. Acum considerăm că nu mai e nevoie de aceeași susținere fiscală pentru creștere ca și anul trecut, dar în același timp considerăm că E nevoie să facem această creștere să fie solidă. Trebuie să vedem în ce stadiu al ciclului economic suntem și trebuie ca anumite măsuri de susținere să continue. De aceea credem că o abordare neutrală din punct de vedere fiscal este cea care se impune. Asta am propus și Consiliului și sper că va fi acceptată propunerea credem că este cea mai bună manieră de a acționa astăzi. În al doilea rând, vis-a-vis -vis de ceea ce ați spus uh, cu privire la acele țări care au surplusuri importante și care consideră că nu trebuie să respecte propunerea noastră de a le reduce uh, cel puțin în parte prin anumite investiții. Și aveți aproape dreptate pentru că vedem că în Germania există, se mișcă ceva pe partea investițiilor, dar se pot face mai multe. Ce putem face? În primul rând, putem relua această discuție tot mereu în cadrul Eurogrupului. Cred că și recomandările și presiunile din partea dumneavoastră ar conta și, de asemenea, promovăm în continuare uh, mai multe investiții, atât în infrastructură, dar și în sectorul privat, în, acele, în aceste state, pentru a răspunde unui deficit investițional în aceste țări, dar și pentru a ajuta creșterea în eurozonă în uh, totalitate. Știm care este situația în Germania. În momentul de față sunt uh, negocieri pentru uh, formarea unei coaliții. Sperăm că vom avea curând un guvern stabil care să poată veni cu un astfel de efort în ceea ce privește investițiile și Comisia în examinarea dezechilibrelor macroeconomice va insista asupra acestui punct. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. E vorba de raportorii din umbră sau reprezentanții grupurilor politice care vor avea la dispoziție doar un minut și jumătate. În, primă, în primul tur vom avea reprezentanți din partea socialiștilor, PP și ECR. Agnes, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnilor comisar. Cred că trebuie să ne bucurăm de faptul că economia crește din nou Cred că este important să începem cu această notă pozitivă, însă la fel de important este să și nevoia de a menționa că redresarea este foarte inegală, iar distribuția beneficiilor în ceea ce privește inegalitățile și riscul de sărăcie este în continuare foarte ridicat și necesită atenția noastră. Ați menționat și dumneavoastră faptul că salariile cresc doar foarte lent, există oameni pentru care există riscul sărăciei, că e nevoie de condiții de muncă decente și de protecție împotriva sărăciei. Și iată că a fost summitul de la Göteborg și vă întreb ce măsuri suplimentare vin ca rezultat, pentru că, sigur, declarația este una bună și frumoasă, dar după această proclamare cred că avem nevoie de fapte concrete, mai ales atunci când este vorba de inegalități, șomaj care continuă să fie ridicat. Și întrebarea mea merge în sensul dialogului social și a consolidării și a consolidării puterii de negociere a lucrătorilor. E corect să spunem că e nevoie de o creștere a salariilor, dar dacă puterea de negociere a fost atât de mult sub presiune, cum putem ajunge uh, din nou la creșteri, nu doar în Olanda sau Germania, ci și în alte țări care, în loc să profite de convergență, constată că nivelul salariilor scade, chiar și în țări unde creșterea economică este destul de bună. Mulțumesc. Acum din partea Econ, PP, Gunnar Höckmark. Mulțumesc pentru prezentări. Eu cred că cu toții salutăm faptul că cifrele arată mult mai bine acum. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că a găsit abordarea fiscală care se impunea. A fost și solicitarea Comisiei Econ din Parlament ultima dată atunci când am avut această discuție cu privire la găsirea echilibrului corect. Însă aș dori să revin la una din uh, afirmațiile din uh, analiza anuală a creșterii, care cred că este fundamentală. Se spune în introducere că Comisia notează că ratele de creștere a PIB-ului rămân uh, sub potențial și, de asemenea, și nivelul de investiții rămâne sub nivelurile constatat înainte de criză. Acest lucru constituie provocarea cea mai importantă pe care o avem. Atunci e nevoie și de inovație și de o creștere a productivității. Și mă surprinde faptul că Comisia vorbește de facilitarea investițiilor, dar există capital pentru investiții, dar vorbiți mult mai puțin despre creșterea atractivității uh, Uniunii Europene pentru investiții. Capital există în lume. Problema e că nu-l atragem. E o chestiune care ține și de statele membre, dar uh, și de, de ține și de reformă la nivel european. Ar fi interesant să auzim din partea dumneavoastră cum anume veți aborda această problemă fundamentală. Gunnar, uh, ECR... Îți mulțumesc, Gunnar. ECR este reprezentat de Lurica Trebesius în calitatea de reprezentant a ambelor uh, comisie, con și ocuparea. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisarilor pentru că au uh, venit să participe la acest uh, dialog. V-ați referit la mai multe mm, cifre uh, și informații și mie mi se pare că acum este dificil să facem trimitere la fiabilitatea informațiilor, statisticilor, pentru că uh, fostul șef al Autorității Naționale de Statistică tocmai a fost condamnat în Grecia. din, există anchete, există mai multe anchete împotriva uh, șefilor acestui oficiu de, de statistică și aș dori să vă întreb dacă o să vă implicați și dumne, dumneavoastră, pentru că nu putem să plecăm de la premisa că este vorba de o problemă internă a Greciei când se uh, corectează asemenea cifre uh, false, pentru că țara respectivă face parte dintr-o uh, Uh, zonă monetară și trebuie ca informațiile sale uh, furnizate de ea să fie fiabile. Apoi, sau exprim, v-ați plâns că surplusul Germaniei ar fi prea mare. Oare nu ar trebui să vă preocupe mai degrabă situația din uh, uh Italia? Uh, care se confruntă cu mai multe probleme, o datorie suverană prea mare, un număr prea mare de credite neperformante și așa mai departe. Și această situație nu ne demonstrează că, de fapt, nu se poate ajunge la o soluționare a convergenței în sensul pe care îl doriți dumneavoastră, ci, din potrivă, se ajunge la o adâncire a diferențelor între uh, statele membre din zona euro. Apoi, ultima întrebare se referă la inițiativa uh, de prestigiu dedicată combaterii șomajului în rândul tinerilor. În acest program s-au scurs până acum 500 de milioane de euro și, în mod uh, specific, Portugalia și Spania au avut dificultăți să uh, aibă acces la fondurile respective datorită Uh, deficiențelor uh, structurilor administrative din statele respective. Ei bine, tocmai Spania și uh, Portugalia au demonstrat că uh, au putut să lupte bine împotriva șomajului în rândul tinerilor. Deci, până la urmă, meritele uh, țin de aceste două state și nu de ajutorul furnizat de Comisia Europeană. Mulțumesc! Mă adresez din nou în primul rând domnului Dombrovskis, uh, după care domnul Moscovici împreună o să aveți la dispoziție 8 minute. Mulțumesc! O serie de întrebări mi-au fost adresate. În primul rând, în ceea ce privește redresarea, este o redresare învigorată, însă nu la fel de puternică peste tot. Și, de fapt, când am discutat uh, prioritățile de anul trecut și din acest an, din an, an, analizele anuale ale creșterii, am insistat foarte mult pe, creștere, pe o creștere economică um, inclusivă, în sensul că beneficiile redresării economice să ajungă la toată lumea și mai ales la uh, cei mai vulnerabili membri ai societăților noastre. Această abordare este reflectată apoi în recomandări, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte și uh, se va reflecta și în viitoarele recomandări respective din anul viitor. Apoi, în ceea ce privește impactul pilonului social asupra procesului semestrului european, după cum am uh, afirmat deja mm, cu ocazia summitului când a fost proclamat pilonul social, avem intenția de a ține cont de pilonul drepturilor sociale. Drept urmare, în uh, raportul privind ocuparea de acest an, am introdus uh, tabelul de bord, tabloul de bord cu criteriile sociale și uh, măsurile naționale vor fi evaluate și din perspectiva criteriilor și din perspectiva pilonului social. Din punctul de vedere al dialogului social și al puterii de negociere a partenerilor sociali, uh, Acestea sunt subiecte pe care le monitorizăm uh, îndeaproape. Încercăm să vedem care este situația dialogului social din statele membre și modalitățile prin care putem sprijini acest dialog uh, social, inclusiv prin ajutor privind uh, capacitatea de purtare a dialogului a partenerilor sociali prin diferite și implicarea partenerilor sociali la nivel național și la nivel european în semestrul european. Când vine vorba de productivitate și investiții, în ceea ce privește productivitatea, m-am referit la această chestiune în discursul meu introductiv, pentru că, într-adevăr, dacă ne dorim uh, îmbunătățirea bunăstării pe termen lung, avem nevoie de o mărire a productivității care, la care nu putem ajunge în lipsa investițiilor. În această cheie trebuie privit planul de investiții, um, așa numitul plan de investiții uh, Juncker și fondul european de investiții strategice, care vedem că funcționează, sunt utile în mobilizarea investițiilor, însă, într-adevăr, și mediul de afaceri trebuie să se îmbunătățească. Și din uh, acest punct de vedere, cadrul de legiferare uh, european este important și ne adresăm și statelor membre cerându-le îmbunătățirea mediului de afaceri. Apoi, au fost uh, o serie de întrebări uh, referitoare la situația din anumite state membre, de exemplu autoritățile de statistică din Grecia, în legătură cu această chestiune. Comisia Europeană și-a făcut publice preocupările pe care le are. Trebuie să respectăm în același timp uh, Uh, justiția independentă din statele membre, este la fel de adevărat că fiecare stat membru trebuie să garanteze independența uh, și uh, fiabilitatea informațiilor statistice furnizate. Și considerăm că informațiile statistice actuale și din anii anteriori provenite din Grecia sunt Uh, fiabile, însă monitorizăm în continuare independența autorităților uh, statistice, fără, uh, fără de care nu este posibilă încrederea reciprocă și nu sunt posibile măsurile comune luate în zona euro. Apoi, când vine vorba de creditele neperformante, aș spune că nu doar Italia se confruntă cu un număr important de asemenea credite neperformante. Sunt și alte state care se află în această situație. Tocmai de aceea, în acest moment, lucrăm la elaborarea unei strategii europene dedicate rezolvării acestei probleme și vom veni în curând cu propuneri concrete. Inițiativa privind uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor lucrăm îndeaproape cu statele membre, mai ales cu acelea unde șomajul în rândul tinerilor este la un nivel înalt. Situația nu este deloc uh, simplă, însă aș afirma că am înregistrat progrese din punctul de vedere al punerii în aplicare acestei strategii, inclusiv în state uh, precum cele menționate de dumneavoastră, Italia, Spania, Portugalia și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Moscovici. Oh, uh, briefly. Foarte pe scurt cum putem să sporim, să stimulăm investițiile pentru a-i răspunde domnului Höckmark? În, în uh, primul rând, perspectivele um, viitoare pozitive sunt utile. Nu trebuie să existe o contradicție între perspectiva macro și cea microeconomică. Europa trebuie să, să devină mai atractivă. Cu toate acestea, aveți dreptate, trebuie să insistăm mai mult pe reformele structurale din statele membre. Nu doar pentru că situația s-a îmbunătățit, trebuie să renunțăm la ambiția de a reforma, să renunțăm la necesitatea de a ne reforma economiile. Din potrivă, este bine că am depășit uh, criza economică, însă trebuie să încercăm să evităm repetarea unor asemenea crize economice pe viitor și, în fine, uh, Aș insista de asemenea pe al treilea pilon al planului de investiții Juncker, care se referă la depășirea obstacolelor din calea investițiilor. Cred că este un progres foarte util această abordare și cred că astfel ar trebui ca întotdeauna să abordăm investițiile prin, printr-un asemenea plan și prin noua variantă a Fondului European de, de Investiții Strategice. Când vine vorba de situația statisticilor din Grecia. Este o chestiune uh, foarte, foarte spinoasă. Suntem uh, pe nisipuri mișcătoare pentru că informațiile uh, statistice sunt importante pentru stabilirea deficitelor, de exemplu, și la nivelul ministrilor de finanțe, Comisia Europeană întotdeauna a insistat asupra faptului că uh, situația respectivă trebuie să fie rezolvată în mod adecvat. În discuțiile pe care le discutăm, când evaluăm situația programului din, din Grecia, cu omologii noștri, cu domnul ministru Tsakalotos, am discutat această chestiune și am abordat-o și în mod uh, public părerea Comisiei Europene din acest punct de vedere este bine cunoscută și, din, din câte am înțeles eu, este și uh, opinia dumneavoastră. Cu, tot, cu toate acestea, cu toții știm că uh, trăim în state caracterizate prin respectarea statului de drept și prin independența autorităților judiciare, deci nu putem merge prea departe pentru că trebuie să evităm riscul uh, Uh, implicării în uh, desfășurarea uh, proceselor judiciare. Dreptul mare. vă mulțumesc pentru că mi-a oferit ocazia să repet poziția, Comis- com- poziția Comisiei Europene, este ceea ce putem face și vom repeta această poziție de câte ori va fi nevoie. Mulțumesc, domnule comisar. Țin seama că este o reuniune comună a comisiilor Econ și Ocupare. Mă bucură faptul că pot să dau cuvântul uh, vicepreședintei uh, Comisiei uh, Ample, Marita Ulskov, care va prezida a doua jumătate a acestei reuniuni. Vă mulțumesc. Este a treia rundă de întrebări și răspunduri. Fiecare vorbitor are la dispoziție 1 minut și 30 de secunde. Vom începe cu un reprezentant a Comisiei Econ din partea ALDE, Carolin Van de Galt. Mulțumesc. Comisia insistă asupra importanței inovării și competitivității și că statele membre trebuie să creeze uh, piața care să permită evoluțiile viitoare. Eu sunt de acord cu acest lucru și cred că toți cei prezenți aici sunt de acord cu această idee. Dacă ne uităm la tabelul de bord privind inovarea din Uniunea Europeană, observăm că există o discrepanță din punctul de vedere al performanței uh, inovatoare din statele membre inovația merge mână în mână cu competitivitatea unor uh, statelor membre. Și anumite state membre, din acest punct de vedere, au uh, rămas în urmă și nu sunt foarte competitive. Și întrebarea mea este puțin similară cu cea a colegei din ECRS, pentru că mă întreb care sunt măsurile concrete preconizate de Comisia Europeană pentru a ajuta aceste state care au pierdut teren din fundul de competitivității să recupereze. Și a doua întrebare se leagă puțin de prima. Statele membre care au aceste dificultăți mai mari sunt tocmai statele care sunt uh, cu mai în, îndatorate și se pare că ele ar fi mai dispuse să își uh, canalizeze fondurile publice mai degrabă înspre consum și nu înspre investiții. Sunteți de acord cu această perspectivă și ce poate să facă Comisia Europeană pentru a se asigura că politicile statelor membre sunt uh, orientate mai uh, degrabă pentru a susține creșterea economică și ați făcut suficiente lucruri din acest punct de vedere? Mulțumesc, domnul Calve Chambon, din Comisia Empol, uh, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în franceză pentru ca să mă înțeleagă mai bine toată lumea. Mulțumesc celor doi comisari, domnule Moscovici și domnule Dombrovski, le mulțumesc pentru prezență. Din punct de vedere al Comisiei Empl și Politici Sociale, intervenția mea vine în urma summitului de la Göteborg și trebuie să vorbesc în acest context uh, pentru că am avut uh, onoarea să particip acolo. Pentru EMPL, summitul european, semestrul european uh, pune două probleme. Și anume, e vorba de crearea de locuri de muncă cu calitate inclusă în ele și inegalitățile foarte mari și dinamica de inegalități care este în continuare uh, foarte puternică și deranjează societățile noastre. Și uh, acum cred că este momentul să reacționăm, pentru că dacă am ieșit, se presupune, din criza financiară, putem să ne permitem. În același timp, întrebările care apar sunt evidente. În primul rând, Comisia, în recomandările sale, va ține ea cont de măsurile uh, diferite uh, care țin uh, de inegalitățile dintre diferitele persoane în Europa. Va, in, va trece oare Comisia acest punct în obiectivele sale pentru a crea, de exemplu, un fenomen uh, de accelerare pe acest subiect în Europa și vreau să știu dacă va propune statelor membre o viziune de creștere mult mai uh, orientată spre coeziune. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! Următorul vorbitor din partea GUE NGL, domnul Orban. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Raportul recent al Băncii Europene de Investiții vorbește de, un pro, de o problemă foarte mare legată de absența de investiții în Europa, iar acest raport ne mai permite și să precizăm uh, un lucru. Investițiile private au uh, revenit la nivelul dinainte de criză, dar investițiile publice sunt cele care se regăsesc la un minim istoric de 20 de ani. Exact aceasta este ceea ce notăm noi ca problemă, investițiile în infrastructură mai precis. Știm că există o legătură cu pactul de stabilitate și de creștere, există o legătură cu politicii de austeritate care au fost impuse statelor membre pe plan bugetar și, de exemplu, în țara mea, aceasta se simte foarte bine. Am văzut la noi cum uh, a trebuit să intervină ministrul nostru pentru a evita anumite investiții în infrastructurile publice pentru care, de fapt, era susținere și erau foarte necesare. Deci eu zic că trebuie să suprimăm orice formă de barieră în calea investițiilor publice și n-ar trebui oare să revizuim pactul de stabilitate și de creștere care este obstacolul principal în calea investițiilor publice? Și un al doilea punct, care ar fi răspunsul dacă, de exemplu, o țară dorește să beneficieze de clauza de flexibilitate pentru ca să facă investiții în infrastructură? Care este răspunsul dumneavoastră la această opțiune? Mulțumesc. Următorul vorbitor doamna Cuneva de la Empl și de la GUE și aveți două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În raportul pe care ni l-ați prezentat avem o serie de succese din punct de vedere al uh, ocupării și dumneavoastră chiar uh, ați menționat unele dintre ele ne aflăm într-o perioadă în care șomajul este foarte jos, ați spus dumneavoastră, este foarte scăzut, dar oare n-ar fi necesar să vedem că o rată a șomajului în zona euro este totuși mai ridicată? Iată, de exemplu, în Spania, în Italia, ați văzut că nu este chiar atât de pozitiv și vreau să știm și ce tipuri de um, ocupare sunt aici uh, se, despre care se discute. Sunt foarte puține posturi permanente printre cele care însă figurează la ocupare. Vorbim de o politică pentru ocupare care este necesară, trebuie să schimbe de cap, dar în același timp trebuie să gestionăm șomer, șomerii pe termen lung, a tinerilor șomeri. Trebuie să folosim la maxim pachetul Juncker și trebuie să încercăm să vedem cum vom acționa pentru Spania, Italia, Grecia, pentru că există tendințe foarte îngrijorătoare care au apărut uh, în uh, unele din aceste categorii de lucrători și ar trebui să prevedem o dublă poziție pentru țările care au o rată a șomajului de două ori mai uh, ridicată. Ar trebui ca o mare parte din pachetul uh, Juncker să fie prezentat pentru investiții prin intermediul cofinanțării pentru a lupta împotriva șomajului. Iar apoi fondurile care vor fi alocate pentru fenomene care țin de ocupare, care ar, sunt prevăzute de fapt ca fiind pârghii de creștere, ar fi excluse din buget și din indicatorii pactului de stabilitate. Aceasta este o propunere pe care vreau să vă facem în curând și dumneavoastră și domnului Juncker și este susținută de 32 de deputați din diferite țări, Germania, Franța, Finlanda, care au adresat deja o întrebare pe tema aceasta comisiei. Aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne precizați poziția dumneavoastră pe subiect. Mulțumesc. Domnul vicepreședinte Dombrovski are cuvântul pentru ca să răspundă. Mulțumesc. Stimați deputați, permiteți-mi vă rog să încep acum cu primul punct cu privire la competitivitate și inovare și tabloul de bord și ce acțiuni vrem să punem pe picioare pentru ca să recuperăm întârzierile. După cum știți, avem cheltuieli, obiectivele de cheltuieli în cercetare și dezvoltare care sunt înscrise în 2020 în strategie și noi monitorizăm acest lucru împreună cu semestrul european și astfel acele țări care sunt sistematic în urmă primesc recomandări să își crească cheltuielile de R și D, de cercetare și dezvoltare și să-și îmbunătățească și eficiența cheltuielilor acestora printr-o mai bună combinare a comunicării între cercetare și industrie pentru ca să existe un transfer de know-how între aceste două. Apoi, al doilea punct, în legătură cu calitatea cheltuielilor publice sau uh, cheltuieli publice care să fie orientate spre creștere și aici avem ceva foarte clar în uh, analiza noastră anuală a creșterii pe care o monitorizăm prin intermediul semestrului european. Apoi, în legătură cu întrebarea despre crearea de locuri de muncă, ocupare și aspecte legate de inegalitate, astfel uh, cum au fost ele măsurate de indexul Gini. Am menționat deja că, într-adevăr, inegalitatea este un subiect pe care noi îl abordăm prin intermediul semestrului european, ceea ce înseamnă că acele țări care au cele mai ridicate niveluri de inegalitate așa cum le descrie indexul Gini, va primi, vor primi recomandări țintite pentru a reduce inegalitatea. Există mai multe posibilități de a o face când uh, evaluăm, de exemplu, politicile fiscale în statele membre, ne uităm din nou la redistribuție, ne uităm la felul în care putem uh, să reduce, să îmbunătățim accesul la uh, muncă plătită când ne uităm la serviciile sociale, ne uităm la țintirea mai bună a serviciilor uh, sociale, a eficiențelor, până la urmă, dacă sunt îndreptate către cei care sunt uh, cei mai vulnerabili din uh, populație. Când ne uităm și la agenda pentru competențe, ne gândim aici la echiparea persoanelor cu competențele necesare pentru ca să reducem șomajul care se creează din cauza excluziunii deci putem să facem mai multe lucruri și la nivel european pentru ca să reducem inegalitățile de venit și noi lucrăm în acea direcție. Apoi, în legătură cu investițiile, într-adevăr am văzut o cădere în investiții între 2010 și 2016 și numai acum putem vedea o creștere graduală în investițiile publice. Anul viitor ne așteptăm la o creștere ușoară a investițiilor publice, dar în continuare ne aflăm la niveluri pre-criză. De aceea vrem să stabilim prioritatea aceasta ca fiind foarte clară, dar în legătură cu pactul de stabilitate și de creștere, am uh, hotărât să facem o comunicare pe cea mai bună folosire a flexibilității posibile în cadrul Pactului de Stabilitate și de Creștere și una din clauze este exact o clauză legată de investiții care permite statelor membre să se orienteze către obiective pe termen mediu de la cele pe termen scurt pentru ca să îmbunătățească investițiile. E vorba de un lucru pe care îl avem uh, prevăzut. În ceea ce privește ocuparea, în momentul acesta formele de part-time, noile flexibilizări ale timpului de muncă, platformele pentru acest domeniu sunt lucruri la care trebuie să mai facem îmbunătățiri. Iată de ce una din inițiativele comisiei noastre este cea de protecție socială pentru toți, pentru ca să acoperim diferitele forme de lucru care apar și pentru că aceste persoane cele mai vulnerabile trebuie să fie acoperite de protecția aceasta. Domnul Moscovici are cuvântul acum. Dar pentru ca să-i placă domnului Calvecium, o să-i răspund și eu în franceză. Aș fi putut înțelege și alte limbi, multe altele, dar aceasta este foarte bună pentru mine. Toate întrebările pe care mi le-ați pus se referă la triunghiul de care vorbeați, investiții, competitivitate și al treilea element, pe care l-ați menționat. Iar uh, aici nu cred că putem să spunem că dacă investițiile sunt scăzute, aceasta se datorează pactului de stabilitate și de creștere. Nu putem numai să gestionăm uh, cheltuielile publice, ci trebuie să insistăm asupra calității acestora. Noi uh, am prevăzut uh, așa numite revizuiri de cheltuieli. Noi considerăm că asta este ceea ce ne va permite să pregătim mai bine viitorul. În cadrul Eurogrupului, deja de câțiva ani am început să lucrăm pe teme care insistă fiecare așadar pe dimensiuni importante pentru noi, inovare, educație și cum să împletim uh, rezistența și creșterea în economiile noastre. Care sunt cele trei aspecte pe care vrem să le valorizăm? În primul rând, semestrul european va trebui să ne prezentăm recomandările specifice țară pe țară și vom pune accentul din ce în ce mai mult pe cercetare și dezvoltare. În al doilea rând, avem un cadru european care promovează cercetarea și dezvoltarea și, în al treilea rând, și aici avem de-a face cu o dezbatere pe care o vom purta de un puțin timp de acum, e vorba de o funcție de stabilizare în cadrul economicii, Uniunii Economice și Monetare pentru ca să ne ajutăm să păstrăm investițiile făcute în cazuri de șoc sau de recesiune. Am primit o întrebare și despre deficitul de investiții, care este o noțiune pe care Comisia lucrează deja de mult timp și care trebuie să fie recunoscută ca atare. Da, într-adevăr, nu am regăsit nivelul de investiții dinainte de criză și cred că putem spune că investim mult mai puțin decât competitorii noștri internaționali. Și dacă nu reușim să revenim în pole position aici la investiții, nu vom rămâne în prima ligă la nivel economic în câțiva ani sau poate în 10 ani sau 15 ani. Tocmai planul Juncker avea la bază această idee de competitivitate care se bazează și pe investiții private. Dar vreau să menționez că pactul de stabilitate și de creștere conține o clauză de investiții care a fost utilizată în partea preventivă, a, de prevenire a pactului, de exemplu cum este cazul Italiei, noastră ați vorbit și despre Spania, Spania ar putea să iasă din procedura de deficit uh, anul viitor dacă se află uh, la mai sub 3% din prag, așa cum este prevăzut, și în 2018, ceea ce se pare că va fi cazul și nu va fi probleme. În momentul acela și Spania va fi eligibilă pentru clauza de care vorbesc și noi vom analiza întotdeauna totul în funcție de situația concretă, după caz. Mulțumesc, domnule comisar. Atunci uh, vom continua cu cea de-a patra rundă de întrebări și o să dau cuvântul lui Bas Aicaut din partea verzilor, care reprezintă atât Empl cât și Econ. Aveți trei minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru analiza anuală a creșterii, care pune mai mult accentul pe evaziuni fiscale, fraude fiscale, dar și egalități sociale care trebuie respectate. Deci este îmbunătăți, o îmbunătățire având în vedere de unde venim, dar nu cred că suntem încă unde trebuie. Foarte multe întrebări au fost puse pe investiții, de exemplu. Către domnul Höckmark vreau să spun că sunt de acord că, într-adevăr, una din probleme este lipsa de investiții, așa cum a subliniat Comisia. Dar, după cum am văzut din declarația BEI, investițiile private au revenit la nivelul pre-criză. Problema este cu investițiile publice. Acolo avem o problemă, sunt prea puține și până și Beiul acceptă acest lucru. Și deci când Comisia vorbește despre înlăturarea barierelor pentru investiții, pentru mine nu e foarte clar cum vreți să înlăturați aceste bariere pentru investițiile publice, pentru că Comisia vorbește destul de mult despre investițiile private în general. Dumneavoastră ați menționat câteva puncte pe subiectul acesta, dar cel mai mare barieră pentru mine este lipsa de spațiu fiscal pentru foarte multe țări și în același timp uh, accentul pe o, mm, pe o poziție neutră fiscală și insistarea asupra unei combateri a acestor blocaje uh, de investiții nu prea mă convinge din partea Comisiei. În legătură cu impozitarea pentru a combate evaziunea fiscală și uh, eludările fiscale, mai ales către domnul Moscovici. Aș vrea să spun că știm cu toții că cea mai mare problemă este că pe evaziune fiscală și evitarea taxelor avem in unanimitate la Consiliu. Dumneavoastră ați spus deja în fața Parlamentului că vreți să folosiți articolul 116 din Tratatul de la Lisabona pentru ca să faceți o propunere de folosire a majorității calificate pe uh, domeniul fiscal când vreți să faceți acea propunere pe subiectul fiscal? Pentru că eu cred că dezbaterea despre um, oprirea unanimității în Consiliu pe aspectele de uh, fiscale este extrem de blocarea unanimității, este un lucru foarte bun. Apoi, în legătură cu dezechilibrele macroeconomice, dacă doar ne uităm la îmbunătățiri, vedem la țările care aveau lacune Țările de surplus la care v-ați referit sunt, de exemplu, Germania, care se află puțin mai jos decât anul trecut, dar dacă comparăm cu acum 5 ani, surplusul lor uh, s-a mărit. Și Olanda nu și-a îmbunătățit surplusul. Deci dacă ne uităm la dezechilibrele totale în Uniunea Europeană, vedem că din ce în ce mai multe țări au un surplus acum și întrebarea mea este cum vom îmbunătăți uh, procedura de dezechilibru macroeconomic pentru ca să fie mai echilibrate data viitoare, pentru că până acum numai țările eh, care aveau datorii au eh, oferit eh, rezultate și nu celelalte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Aicaut, iar acum vreau să dau cuvântul doamna Dominic Marta, care prezintă ONF-ul în Comisia Empl și aveți cuvântul, vă rog. Domnului, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Nu mă așteptam să-mi dați cuvântul acum. Eu sunt surprins de autosatisfacția de care dă dovadă aici domnul Moscovici sau domnul Dombrovski explicându-ne că se vede o redresare și că totul este datorat politicilor dumneavoastră. Eu vreau doar să vă amintesc că nu-i datorită politicilor dumneavoastră și nu numai, ci sunt trei criterii care sunt convergente și se bazează Uniunea pe ele prețul materiilor prime, ratele de dobândă care sunt foarte scăzute și relansarea care se află la nivel mondial mai degrabă. Deci nimic nu se datorează politicilor dumneavoastră, este vorba de rezultatul uh, a ceea ce se întâmplă pe întreaga planetă. Întrebarea mea, pentru ca să fiu succint, domnule Moscovici, nu cred că aveam un minut 30 sau nu mai știu cât aveam, dar vreau să rămân uh, la subiectele de care vorbeam înainte. Orice măsură care țin de mobilitate, dumneavoastră uh, ați spus că duce la, la, uh, mobiliza, la concurență neloială și problema pe care ați menționat-o, reforme structurale, de fapt sunt austeritatea. Altele duc la o problemă de precaritate a locurilor de muncă și vreau să-mi adresez întrebarea către domnul Moscovici. Știu, uh, cunosc apropierea sa de România. Știm că România uh, trimite 4 miliarde de euro pe an în România și am aflat că 4 milioane de dolari au fost cheltuite de guvernul român pentru a cumpăra misile americane. Considerați că este acceptabil sau vreți să trageți la răspundere România care cumpără misile, rachete cu banii contribuabilului european din Statele Unite? Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Dombrovskis, vă rog. Uh, ok. Uh, so, uh... Bun. Pentru a reveni la chestiunea investițiilor publice. Așa cum uh, v-am spus deja, asistăm acum la o creștere graduală și la nivelul investițiilor publice, dar desigur avem nevoie să consolidăm acest trend. Dacă ne uităm la investiții, Aici uh, este vizat și pactul de creștere și stabilitate, unde vă spuneam că există și o clauză de investiții în acest pact de stabilitate și creștere, care permite statelor membre să uh, vină cu ajustări pentru investiții pentru a le crește. Și unele state membre chiar folosesc această clauză. Și apoi uh, este și structura finanțelor publice. Noi, de asemenea, recomandăm țărilor să schimbe structura um, cheltuielor publice și să pună accent mai mult pe investiții, cercetare, inovare, așa cum spunem și în semestrul european. Dar atunci când avem această abordare, trebuie și ea să fie echilibrată. Avem nevoie, pe de o parte, să stimulăm creșterea economică, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm și de uh, caracterul durabil al finanțelor noastre publice pe termen lung. Și sunt state care au acumulat datorii publice foarte ridicate, care de asemenea trebuie să uh, fie reduse pentru a avea un uh, potențial uh, tampon dacă cumva vor apărea și evoluții economice nefavorabile, care sperăm că nu vor fi, dar oricum trebuie să fii pregătit și să-ți sporești rezistența a propriei economii. Apoi nevoia de a combate evaziunea fiscală, tema care figurează pe agenda Comisiei. Cred că vom discuta mai mult despre acest lucru și face de asemenea parte din semestrul european, unde venim cu recomandări și pentru statele membre cu privire la modul de a aborda evaziunea fiscală și de a îmbunătăți colectarea. În ceea ce privește procedura de dezechilibre macroeconomice și surplusul de cont curent în Germania și în Olanda, Iată tocmai motivul pentru care în acest an atât Germania cât și Olanda au primit astfel de recomandări specifice pentru reducerea surplusului de cont curent și tocmai de aceea aceste țări fac parte dintr-o revizuire mai aprofundată. Deci, iată, abordarea Comisiei este echilibrată, noi uităm atât la deficite, dar și la surplusuri mari și venim cu recomandări corespunzătoare pentru acele state membre. în ceea ce privește perspectiva economică și cât suntem de mulțumiți de actuala prognoză. E adevărat că în momentul de față perspectiva economică se îmbunătățește, o face și la nivel global și de aceea nu ar trebui să fim mulțumiți cu situația de acum, dar ar trebui să ne întărim capacitatea de rezistență a economiilor noastre pentru a fi pregătiți pentru șocuri economice potențiale. Tocmai asta subliniam că trebuie să ne menținem cursul pentru că niciodată nu e momentul să te relaxezi din acest punct de vedere. Domnule Moscovici, aveți uh, cuvântul. Uh, Mulțumesc. Câteva puncte. În primul rând, în legătură cu fiscalitatea. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră când ați constatat că nu putem avea acțiuni atât de decisive către o Europa socială, pe de o parte, atâta timp cât avem reguli de decizie în Consiliu cu unanimitate, ceea ce înseamnă că, de fapt, o țară prin veto poate să împiedice dorința tuturor de a schimba ceva. Iar una din așteptările cele mai mari ale cetățenilor este tocmai să schimbăm aici regulile jocului. Iată de ce eu cred că președintele Juncker a avut dreptate în fața dumneavoastră în discursul pe starea Uniunii să propună tocmai să se schimbe regula de unanimitate în multe situații. Eu nu ignor clauza pasarelă care uh, presupune ca tocmai Consiliul să decidă în unanimitate să treacă la majoritate. Nu este însă un motiv să nu insistăm și noi și cred că trebuie să încercăm să găsim răspunsuri, chiar dacă nu va fi automat, dar presiunea colectivă pe statele membre va permite să schimbăm lucrurile. Iar un lucru la care nu sunt de acord cu dumneavoastră este să ne gândim că pentru că nu avem regula în unanimitate, suntem fără capacitate de acțiune în lupta împotriva fraudei fiscale. Eu cred că nu așa este și o spun aici și în fața Comisiei PANA, care este reprezentată de câțiva membri. Trebuie să recunoaștem totuși că am făcut foarte multe în domeniul luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale în ultimii ani în ultimii trei ani, de exemplu, mai mult decât în ultimii 20 de ani și că mai sunt foarte multe propuneri care sunt pe masă acum. Mă gândesc la o listă neagră a paradiselor fiscale, mă gândesc la o listă a intermediarilor, o raportare pe țară, reporting country by country reporting, pe care eu aș vrea să-l fac public, transparent și mă gândesc și la ceea ce am propus noi, de exemplu, pe, uh, marja, pe sistemul comun de impozitate a societăților, pe TVA, pe regulile pe TVA. Deci putem să terminăm mandatul acesta al dumneavoastră și al nostru împreună cu rezultate impresionante, chiar dacă nu avem unanimitate. În ceea ce privește echilibrele macroeconomice, Constatăm că surplusuri foarte mari în anumite țări cred, care sunt creditori neți, Germania, țările de jos și Danemarca, de exemplu, um, trebuie să se găsească o soluție în cazul acestora, pentru că e asimetrică situația. Recomandarea pe zona euro ca atare, dar și recomandările noastre de la țară la țară merg exact în această direcție. Probabil că știți că uh, statele membre trebuie să-și asume responsabilitățile în continuare și nu noi o să repetăm tot timpul care este realitatea și că există dezechilibre care sunt uh, asimetrice. Și în final, către reprezentanții extremei drepte, aș dori să spun că ca să fiu moderat, fac eforturi să fiu moderat, dar de fiecare dată sunt agasat de uh, Comentariul uh, din sală nu se aude, dar comisarul răspunde, nu vreți să vă zic extremă dreaptă, nu vă convine? E, da, poate nu dumneavoastră personal, da, răspunde comisarul la un comentariu care iar nu s-a auzit fără microfon. Aș vrea să revin pe fond. Dumneavoastră ați spus că, de fapt, redresarea este totul din afară, nu din datorită comisiei. E o prostie, incultură greșeală, eroare din partea noastră, nici măcar nu aș îndrăzni să spun că redresarea este toată datorată acțiunii Europei, dar este la fel de absurd să spui că nu datorează nimic Europei. Bineînțeles că eforturile pe care le-au făcut europenii pentru ca să reducă deficitul, pentru ca să își redreseze situația financiară, pentru a-și reforma economiile, pentru a le transforma în economii mai competitive, mai transparente și care permit ca și creșterea să fie permisă acestea sunt adevăruri noastră, nu faceți decât să folosiți pasiunea dumneavoastră pentru ca să negați tot, nu așa să știți că veți da un răspuns pe care îl așteaptă cetățenilor. Și m-ați întrebat și vă mulțumesc foarte mult de această tentă de xenofon, xenofobie despre relația mea cu România, pentru că tatăl meu a fost născut acolo, a fost persecutat din cauza religiei sale și a fugit după aceea, ceea ce nu înseamnă că eu am militat pentru ca România, n-am militat pentru ca România să adere la Uniunea Europeană. Tocmai am uh, militat pentru acest lucru și vreau să avem o abordare inclusivă. Ce-mi veniți cu 4 miliarde pe de-o parte? România nu este un protectorat, este o țară a Uniunii Europene cu suveranitate deplină și cu suveranitate în alegerile sale și nu cred că este singura țară care face astfel de cumpărături în afara Uniunii Europene. Dar nu înseamnă că trebuie să rămânem uh, cu brațele în șold, mâine în șold când se întâmplă ceva rău în România și dacă vă uitați ce opinie am dat eu uh, pe acest subiect, o să vă vedeți că eu am fost alarmat de deficitul care crește al României și am spus acest lucru public și vom cere și am cerut guvernului să corecteze acest lucru. Deci, iată, stimate domn, ce pot eu să răspund la eleganta și interesanta dumneavoastră interpelare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult domnilor comisari și trecem acum la reprezentantul PP din Comisia pentru Ocupare, doamna Sanders. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor comisari. Vă mulțumesc. Aș vrea și eu să spun, cum s-a spus deja, că sunt foarte mulțumită că indicatorii economici au uh, fost relansați, merg spre pozitiv, mai ales datorită eforturilor pe care le fac europenii. Vedem, deficiturile se reduc, creșterea economică este în creștere, de asemenea este pozitivă și șomanjul în scădere pe total. Dar sigur că deși această evoluție este pozitivă, există și contrapondere la ea. Diferențele rămân destul de mari în funcție de statele membre, în funcție de regiuni, în funcție de anumite uh, categorii de populații, de clase de vârstă sau categorii uh, socioprofesionale. Cred că mai sunt mm, eforturi de făcut pentru ca să ne asigurăm că această creștere economică merge, să meargă mână-mână cu o veritabilă și adevărată relansare socială. Însă întrebarea mea e următoarea. Cum putem să ne asigurăm că vom coordona mai bine politicile economice și politicile sociale. Și mă întrebam dacă la nivel european, de exemplu, există o proximitate între ECOFIN și EPSCO la nivel de reuniuni, de exemplu, dacă există reuniuni comune. Altceva, vedem că economia digitală se dezvoltă, este o adevărată oportunitate acest sector pentru concetățenii noștri, pentru societate în general și pentru industrie este un nou paradigm în care, o nouă paradigmă în care trăim și întrebarea pe care o am este dacă printre recomandările specifice de țară pe care le veți face pentru 2018, Comisia a prevăzut să acorde un rol reformelor structurale care trebuie făcute pentru a adapta piețele muncii în diferitele state membre la această realitate care este de fapt revoluția digitală. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Barbara Capăl acum, din partea uh, Comisiei Econ, ENF. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc domnilor comisar pentru informații cu privire la politica economică a zonei euro, unde, iată, apar și câțiva indicatori pozitivi, creșterea robustă, reducerea șomajului și o atragere mai bună a investițiilor, chiar dacă acestea nu au ajuns încă la nivelul de dinainte de criză. Și am mai spus și că nu există încă convergență între statele membre și parte, suntem chiar foarte departe de această convergență. Comisia vine cu două recomandări esențiale aici, și anume ca acele state cu deficite bugetare și datorie publice ridicate să aibă grijă să crească productivitatea pentru o sporire a competitivității, iar acele țări cu un surplus de cont curent să facă investiții publice suplimentare pentru a susține cererea internă. S-a mai spus de către domnul comisar Dombrovski că potențialul de creștere trebuie valorificat și aici v-aș întreba, a spus că e important ca resursele să fie utilizate eficient, alocarea acestora să se facă în mod eficient pentru a evita crearea de alte bule. Aveți în vedere măsuri de control pentru a verifica această alocare eficientă a resurselor, pentru că avem un exemplu aici în raportul anual în ceea ce privește competitivitatea pe 2016, când s-a vorbit despre aeroporturi fantomă, aveți instrumente uh, în a măsura repartizarea eficientă a resurselor? Mulțumesc. Domnul Van den Kendele, reprezentant PPE-ul din Comisia Econ, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i salut și eu pe domnul comisar și aș avea o întrebare pentru domnul comisar Moscovici. E vorba aici de îndatorarea privată. E clar că creșterea datoriilor uh, din sectorul privat se află de asemenea în uh, mecanismul de avertizare timpurie. Se spune că acest lucru ține de statele membre, dar și de acordarea tot mai multor credite pentru gospodării, în special credite imobiliare. Și în Belgia avem această situație și acest lucru nu ține doar de imobile, ci și de maniera în care se finanțează uh, Uh, achizițiile de imobile. Banca Națională a emis un raport în care a tras un semnal de alarmă, dorind acum să se intervină prin reglementarea acestor credite ipotecare. Cum evaluați dumneavoastră această datorie privată foarte ridicată? Mulțumesc foarte mult! Și acum, domnii comisari, sunt pregătiți să asculte și două intervenții de câte un minut pentru acei reprezentanți care nu au avut posibilitatea să intervină până acum. Maria Arena, vă rog. Mulțumesc. Am o întrebare în legătură cu rata ocupării. Se spune că a crescut, însă multe studii arată că nu există o creștere a volumului de muncă. Despre ce tip de ocupare vorbim aici? De calitatea ocupării ar trebui să vorbim oricum dar și despre munca precară. Altceva în legătură cu rata ocupării este legată de gen. Cum uh, s-a văzut o contribuție mai bună a femeilor la creșterea acestei rate de ocupare? Diferențele salariale. Citesc în raportul dumneavoastră că Comisia va fi foarte atentă la o dinamică în ceea ce privește costurile muncii în mai multe state, Letonia, Ungaria, România, Lituania. Și vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru înseamnă că trebuie să reducem costurile salariale, adică e o chestiune care ține mai degrabă de convergență, pentru că știm că există diferențe salariale foarte mari între țările acestea și alte țări, chiar de la un raport la 1 la 10, iar creșterea salarială merge în direcția bună, dar care este interpretarea Comisiei? Emilian Pavel, ultimă întrebare. Ultima. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnilor comisari, Multe din între chestiunile uh, pe care am vrut să le ridic în discuție s-au uh, formulat deja și insistam asupra României. La începutul anului, uh, Comisia estima că creșterea va fi cu mult uh, sub ce e în momentul de față. Estimarea Comisiei în momentul de față e 5,6%. Guvernul României 6,5 și acest 6,5 este confirmat și de Moody's. Noi în raportul dumneavoastră spuneți că nu e sustenabil pe termen lung și aveți și îngrijorări cu privire la deficit, deși guvernul a dat asigurări că acest deficit va rămâne la 2,6. Eu cred că îngrijorările nu sunt bine argumentate atunci când vorbim despre motivul pentru care avem o astfel de creștere. Uh, nu e doar consumul intern, dar și creșterea industrială cu 7%, agricultură și uh, IT. Ne puteți spune care sunt de fapt îngrijorările reale? Și mi-am dorit să avem estimări uh, mai aproape de realitate din partea Comisiei atunci când se vorbește de România. Nu e bine să apară aceste decalaje. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Vom începe cu domnul Dombrovskis. Mulțumesc, doamnă președinte stimați uh, deputați, vis-a-vis de prima întrebare, cum să îmbinăm mai bine politicile economice și sociale? Aș spune că de la începutul mandatului acestei comisii am spus că vedem împreună evoluțiile economice fi fiscale și pe de o parte și cele sociale pe de altă parte. Cele două aspecte se leagă și în semestrul european și mm, pentru a vă da o indicație, circa 40% din recomandările specifice pe țară pentru statele membre se leagă de chestiuni care țin de domeniul social și de ocupare și intenționăm să consolidăm această abordare prelund, evident, și acest principiu a pilonului european a drepturilor sociale în cadrul semestrului european. În ceea ce privește economia digitală, am avut uh, și inițiativa cu privire la piața unică digitală, avem în cadrul agendei pentru competențe și competențele digitale, și evident că trebuie să adaptăm competențele de pe piața muncii la economia digitală, pentru că în continuare există acest decalaj. Apoi, în ceea ce privește convergența investițiilor, a salariilor, a repartizării eficiente a resurselor. Acum, în ceea ce privește convergența, dacă vorbim de convergență între statele membre, de pildă în zona euro, constatăm că acest proces de convergență s-a oprit uh, de la criză încoace și acum uh, încercăm să redemarăm acest proces de convergență. Face parte din agenda noastră semestrul european și Um, de asemenea din strategia pentru adâncirea Uniunii Economice și Monetare. În ceea ce privește alocarea eficientă a resurselor, este un aspect pe care de asemenea îl avem în vedere în, ce, în semestrul european în ceea ce privește structura și calitatea cheltuielor publice. În ceea ce privește nivelul îndatorării și evoluția de pe piața imobiliară, în special a creditelor imobiliare. Urmărim și această chestiune. Știți că Consiliul uh, de supraveghere a emis deja avertizări în această privință și aceste recomandări se regăsesc și în recomandările pentru state pentru prevenirea formării unor bule imobiliare. În ceea ce privește ratele de ocupare, există mai multe moduri de a măsura ocuparea. Dacă ne uităm la rata, atunci am avea o situație istoric bună, dar dacă ne uităm la număr de ore lucrate, situația nu este la fel de bună, ceea ce înseamnă că avem mai multe locuri de muncă cu fracțiune de normă, mai multe locuri de muncă precare și de aceea pentru aceste joburi trebuie să asigurăm protecția socială. Apoi, în ceea ce privește decalajul de gen, în ceea ce privește ocuparea, dar și salarizarea, abordăm și această chestiune, recomandările specifice pe țară, care merg către acele state membre unde există acest decalaj. Acum, în ceea ce privește România, care sunt preocupările noastre? Într-adevăr, am așteptat o creștere de 5,7% în acest an, una dintre economiile cel mai rapid crescătoare în acest an, dar din păcate constatăm că este și una din economiile unde deficitul bugetar crește cel mai repede. În 2015 a fost 0,8%, anul trecut 3% și în acest an așteptăm circa 3% și la anul, dacă nu se va schimba nimic la nivelul politicilor, ajungem undeva la 3,5%. Deci, iată, o deviere semnificativă față de obiectivul pe termen lung și de aceea România uh, intră acum în cadrul procedurii de prevenție din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere. Mulțumesc foarte mult, domnule Moscovici, aveți dumneavoastră cuvântul acum. Uh, Valdis a răspuns la esențial, dar poate aș putea să insist că în unele state membre există o posibilitate de uh, creșterea prețurilor în ceea ce privește imobiliarul, de exemplu, Austria, Danemarca, Luxemburgul, uh, Olanda. Sunt, există tensiuni foarte mari pe uh, acest sector al imobiliar care se combină cu o datorie foarte mare din partea gospodăriilor, de exemplu, și aici e un factor la care noi cerem să se ia măsuri proactive de către guverne în aceste țări pentru România. Aici avem două aspecte. În primul rând, creșterea. Creșterea mm, e mm, bună în România, trebuie însă să vedem dacă e solidă și de durată și trebuie să fim precauți aici. Sigur că apreciem faptul că acestei țări merge bine din punct de vedere economic, dar trebuie să monitorizăm și factorii de creștere care trebuie să fie solizi și de durată. Însă chestiunea cea mai importantă legată de România se referă la finanțele publice. Cu o astfel de creștere importantă, mod logic, deficitul României ar trebui să scadă rapid. Și noi asistăm exact la situația inversă. Scopul procedurii uh, de vieri semnificative este de a readuce această țară pe calea ajustării pe pentru obiectivele pe termen lung și pentru a evita să intre în deficit, în conformitate cu articolul 10 din regulamentul 154 466, Comisia abordează măsurile de politice necesare pentru a aborda devierile semnificative. datorită faptului că uh, în 2017 rata deviere a crescut și la fel e și perspectiva pentru 2018. Se impune o abordare prudentă și această solicitare este uh, chiar mai urgentă dacă coroborăm acest lucru și cu faptul că da, există această creștere puternică și în interiorul Uniunii Europene și de aceea solicităm României să facă eforturile necesare pentru a evita să uh, intră din nou în procedura deficitului excesiv. Bun. Mulțumesc foarte mult. Cred că punem punct aici. Nu mai avem timp uh, de alte intervenții. După aceste tururi de întrebări și răspunsuri. Poate se impune să spunem că există în continuare probleme, suntem cu toții conștienți, însă totuși am uh, reajuns pe calea cea bună, ceea ce este un bun punct de plecare și pentru momentul în care ne vom reîntâlni cu alegătorii peste un an. Mulțumesc uh, domnilor comisari Moscovici și Dombrovski Mulțumesc membrilor Comisiei Econ și EMPL. Cu siguranță sperăm că vom avea din nou ocazia unei dezbateri comune între comisiile noastre, astfel încât să putem găsi soluții concrete pentru viitor. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru participare.